Colleagues, I'm going to start the meeting. Dragi colegi, o să, încep întâlnirea uh, ora 3 și 5. Uh, vă rog să nu vă uitați la uh, ceasul din partea stângă a sălii. Primul punct pe ordinea de zi este adoptarea proiectului de ordine de zi. Vreau să fac un anunț și anume că punctul 19 de mâine uh, ministrul danez al afacerilor uh, și creșterii, uh, domnul Son, nu poate să vină mâine, așa încât e un punct care nu va mai figura pe ordinea de zi, deci o să fim vizitați de ministrul transporturilor, domnul Christensen, dar domnul Son nu poate să vină. Uh, aveți probleme cu ordinea de zi, cu această modificare? Nu? Deci, apoi, aprobarea procesului verbal a reuniunii din 30-31 mai. Uh, aveți probleme cu aceste, acest proces verbal? Dacă nu, îl adoptăm. Mulțumesc. Ultim, următorul punct uh, este nivelul sonor al autovehiculelor. Avizul Comisiei Envi, uh, raportor este Gilles Parnio. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule președinte. De la uh, data depunerii amendamentelor m-am uh, întreținut cu raportorii din umbră și cu amend autorii amendamentelor pentru a găsi un compromis pentru a facilita votul de mâine din comisie. În ceea ce privește textul, amendamentele de compromis se referă la compromisurile 8 și 10, amendamentul 2 se referă la 18 până la 21 și după ce au fost uh, luate în considerare alte elemente care ar putea să aibă o uh, influență asupra poluării uh, sonore, cum ar fi amenajarea teritoriului sau pneumatica. Amendamentul de compromis 3 se referă la amendamentele 1, 26 și 27 și se referă la obligația unui nivel sonor minim pentru vehiculele hibride electrice. În ceea ce privește anexa 3, în ceea ce privește valorile prag, valorile limite, a fost foarte greu să ajungem la un compromis între părți, ă, pozițiile fiind diametral opuse. În toate, cu toate acestea am ajuns la un acord cu raportorul din umbră PP, ă, doamna Coza, care uh, susținea o poziție mai moderată decât grupele ECR și Verzi. Uh, Uh, amendamentul 1 propune reducerea de la 4 uh, la 2 uh, decibeli, la 2 ani după intrarea în, în vigoare a regulamentului, la 2 decibeli la, cu 6 ani mai târziu, cifră confirmată cu 8 ani mai târziu pentru ansamblul vehiculor uh, comercializate pe piață. În felul acesta menținem valorile limite propuse de Comisia Europeană, ținând însă cont de uh, preocupările exprimate de uh, industria uh, constructoare de mașini europeană, um, prelungind perioada de adaptare. Vă reamintesc că mâine la ora 9 vom vota asupra acestui text, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Parniu, domnul Coza, pentru PPE. Doamna Coza. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să felicit raportorul. Săptămâna trecută am purtat negocieri prelungite, dar au fost utile. Aș dori să subliniez în mod deosebit faptul că în calitate de raportor din umbră am fost uh, deschisă la idei, am fost uh, atenți și punctele controversate au dus la un acord rapid însă, după discuții. În ceea ce privește textul anterior, acum avem un compromis. Compromisul ne permite să ne menținem obiectivele, țintele. În ceea ce privește emisiile de zgomot, în ceea ce privește producătorii, cred că producătorii vor fi încântați de cerințele de aici, și acesta este și unul dintre scopurile noastre. Am purtat discuții în legătură cu politica de transport. În textul inițial aveam multe care erau depărtate de spiritul politicii, dar am reușit să ne pliem și salut acest lucru. Sper că toate aceste compromisuri vor fi susținute pentru că acum avem amendamente care, după părerea mea, merg în direcția potrivită și sper că vor fi susținute de toți. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, doamna Meisner. În această fază aș dori să vorbesc engleză pentru că vorbesc uh, în numele raportorului uh, din umbră care nu a putut să vină aici, Thomas. Mi-a scris ce dorește să se modifice. În primul rând doresc să mulțumesc raportorului și uh, raportorului din urmă pentru munca foarte asiduă și e o chestiune foarte tehnică. zgomotele emise de motoare ne afectează foarte mult. Trebuie ca uh, transportul, transportul să fie ecologizat și trebuie să fim realiști atunci când stabilim ținte. În ceea ce privește amendamentele, uh, la reuniunea raportorilor din umbră am susținut multe dintre ele, însă sunt câteva puncte pe care nu le putem susține. E vorba de tabelul de la anexa 3. În primul rând, Comisia nu a inclus industria atunci când au făcut studiile și analizele și chiar dacă industria și-ar fi prezentat punctul de vedere și amendamentele, acestea nu au fost acceptate. Din păcate, aceasta ne pune într-o poziție dificilă. Avem nevoie de o analiză adecvată înainte de a putea vota tabelul. Toate grupurile interesate trebuie consultate și trebuie să avem un rezultat realist. Desigur, putem spune că industria nu dorește să cheltuiască foarte mult, însă nu vreau să creăm aceeași situație ca cea atunci când am discutat limitele de sulf uh, pentru combustibilul uh, navelor când producătorii nu au fost consultați. Este foarte importantă pentru noi categorizarea uh, motoarelor de vehicule. Nu înțelegem de ce Comisia dorește să rămână la categoriile din 1984, pentru că s-au petrecut foarte multe în acești 27 de ani. Comisia, sper să uh, susțin amendamentul meu 70, să avem un compromis între Comisie și Industrie sau, sau susținem uh, amendamentul 67 al domnului Koch și uh, votăm împotriva tabelului din anexa 3, cerând Comisiei să vină cu un tabel mai realist care să țină cont de situația actuală de pe piața uh, autovehiculelor. Eh, trebuie să spun că nu ne place nici compromisul 1. Dacă acesta este votat, se va fi supus la vot, eh, vom vota împotrivă. Din cauza celor pe care tocmai vi le-am citit. Mulțumesc. Domnul Kramer pentru verzi. Ja, uh, unser Berichterstatter, Schattenberichterstatter Raportorul nostru din umbră, doamna Cristela, nu este aici, însă în numele ei țin să mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră, voi fi succint. Dacă compromisele merg spre, compromisele merg spre extinderea scopului stabilit de comisie, atunci vom vota împotrivă. Suntem întotdeauna pentru valori mai bune, dar dacă comisia merge prea departe, vom vota împotrivă. Președintele, mulțumesc, Michael. Doamna Foster, Jackie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru organizarea întâlnirii raportorilor din umbră. Uh, din păcate, cred că, ca un punct pozitiv, cred că toți vrem să ajungem la o finalizare pozitivă, să avem uh, o poluare fonică uh, redusă peste tot în lume și mai ales în Europa. Însă trebuie să facem asta prin căi practice. Salut comentariile făcute de doamna Meisner, pentru că acestea au fost și comentariile pe care și eu le-am uh, punctat uh, în numele ECR atunci când am avut întâlnirea raporturilor din umbră. Au fost semne de întrebare legate de modul în care textul s-a schimbat și cum putem să cuantificăm uh, nivelurile de zgomot, etc. Desigur, așa cum am menționat atunci când am avut această discuție cu Comisia Europeană, am considerat că nu există suficiente informații. Desigur, înțelegem că un studiu de impact s-a făcut, însă am cerut în mod concret, atunci când am vorbit pe această chestiune, ultima dată când am făcut un schimb de păreri, care sunt uh, inginerii cărora li s-au adresat, pentru că noi nu suntem uh, ingineri uh, specializați în autovehicule și vreau să știu cum au ajuns la aceste cifre. Sunt de acord cu doamna Meissner. Dacă analizam acest grafic și uh, graficul de compromis, dacă cineva poate să-mi explice cum s-a ajuns la aceste cifre, aș vrea să știu. Cred că majoritatea colegilor ar dori să știe acest lucru. Uh, sunt foarte îngrijorată și nu putem să susținem acest tabel. Și chiar dacă Comisia vine cu un calendar, noi uh, avem de-a face cu producătorii. Noi vom exporta în toată lumea. Uh, Uh, lanțul de furnizare și lanțul de producători este foarte mare în Uniunea Europeană și din cât am văzut și știu că raportorii au lucrat uh, asidu pentru a veni cu aceste amendamente, însă din câte am spus este regretabil pentru că Comisia nu ne-a contactat, pe mine nu m-a contactat nimeni legat de uh, informațiile pe care le-am solicitat. Să aflu dacă ajungem să avem uh, un uh, motor mai silențios, uh, ce se poate spune despre combustibilul ars în acest sens? Sunt întrebări pe la care aș dori să am un răspuns. De aceea nu putem să susținem punctul pe care îl avem acum și avem nevoie de informații suplimentare. Aceasta este poziția ECR-ului în momentul de față. Mulțumesc, domnule președinte. Jean. Mulțumesc, Comisia. Domnul Jean, doriți să luați cuvântul? Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mă bucur că pot să vorbesc din nou despre acest dosar cu dumneavoastră. Constat că pe acest subiect unii consideră că mergem prea departe, alții cred că nu mergem suficient de departe, nu suntem suficient de, de îndrăzneți, ca să răspund domnului Foster despre cum s-a ajuns la aceste cifre, la aceste rezultate. E vorba de un compromis, propunerea noastră e un compromis bazat pe o largă consultare de câțiva ani, pentru că această nouă metodă a fost testată timp de trei ani pentru omologarea vehiculelor. Așadar, am bazat această propunere pe datele care au fost strânse în acești trei ani. Acest proiect a fost de asemenea discutat în ce privește metoda lui în cadrul unui grup de experți ONU la Geneva. Așadar, am preluat munca rezultatele acestui grup de experți Rezultatele au fost uh, supuse analizei diferitelor părți implicate, au fost uh, discutate la nivelul forumului CARS 21 și de aceea am ajuns la textul pe care l-a prezentat Comisia, care, repet încă o dată, este un compromis între diversele părți implicate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Ponio, mai doriți să mai adăugați ceva? În ce mă privește, nu am întrebări. Vreau doar să spun că propunerea făcută în legătură, făcută de colegul nostru Cosa, în ce privește mai ales anexa 3, este un punct de echilibru între diversele intervenții ale colegilor noștri pe care tocmai le-am ascultat, pentru că am văzut că sunt foarte multe uh, diferențe. Unii sunt foarte uh, Uh, dornici să reducă până la capăt uh, zgomotul, nivelul de zgomot, fără să țină de fapt seama de contextul economic care există în industria auto, ceilalți să reia, preiau din amendamentele lor uh, ceea ce propune industria auto europeană și aici cred că sunt de asemenea amendamente destul de absolutiste în sensul că nu uh, corespund a ceea ce știm noi că uh, avem nevoie în materie de politică industrială pentru anii care vin. Colegul meu, care este și el în nordul, din nordul Franței, ca și mine, uh, știe că avem o voință și o dorință de a găsi un compromis și cred că pe anexa 3 avem un compromis care ne permite să facem progrese și în același timp să rămânem realiști totuși. Thank you. Mrs. Foster, you had a point of order. Mulțumesc, doamna Foș. Aveți uh, o intervenție de procedură? Da, dacă îmi permiteți, domnule președinte, pentru comisie. Știți că lumea afacerilor nu funcționează pe compromis. Lumea afacerilor trebuie să funcționeze pe fapte, pe realitate, pe cifre și să spui că vii cu un compromis, că acceptăm acest lucru pentru că e un compromis, asta nu e un răspuns bun. Ironia aici, domnule președinte, este că toți susținem tehnologii curate, deci trebuie să facem uh, mașini electrice și să uh, le facem să fie mai zgomotoase și după aceea ne uităm uh, pe acest tabel și vedem că zgomotul va trebui să scadă după aceea la 69. Deci am întrebat comisia și am cerut foarte clar să ne dea informații mai uh, bune despre cum pot uh, fabricanții să se ocupe de această chestiune și n-am primit nicio informație, niciun răspuns corect. Știu că raportorii au muncit din greu, dar n-am primit un răspuns și asta mă îngrijorează. Nu știu dacă comisia dorește sau nu să răspundă. Nu cred. Președintele, atunci o să vedem mâine la vot, o să vedem ce iese din urnă, ca să spunem așa și votul la Comisia Envi va fi în iulie. Deci, vot mâine la noi și la Envi în iulie. Următorul punct pe ordinea de zi este examinarea amendamentelor cu privire la serviciul ICOL. Avem amendamentele domnilor uh, Koch și raportorii de, uh, uh, și domnul Koch pentru transporturi și doamna Stanilova de la IMCO. Deci cum doriți? Ok. Bine. Domnul Coc este un adevărat gentleman. Îi dă cuvântul doamnei Senevalder în numele Comisiei IMCO. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Senalova, pentru că mi-ați dat cuvântul și pentru că am o... Președintele întrerupe vorbitorul. Stați, se pare că ar trebui să așteptăm președintele Comisiei IMCO. Deci putem să așteptăm 5 minute sau cineva să încerce să-l găsească pe președintele Comisiei IMCO? Asta e protocolul, îmi cer scuze. Am uitat. Nu, de fapt, nu, nu mi-am dat seama că trebuia să vină președintele IMCO. Okay, colleagues. The Equal Initiative Report, Mrs. Dragi colegi, raportorul privind uh, apelul electronic de urgență, doamna Sendova, uh, raportorul pentru Comisia ENCO. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Uh, sunt raportor pentru Comisia Vizitatoare ENCO ca să spunem așa. Aceasta este al treilea uh, discuție în Comisia Info și dați-mi voie să încep prin a mulțumi co-raportorilor Ilze Koch și pentru toți raportorii din umbră pentru cooperarea constructivă. Cred că am ajuns foarte uh, aproape de un uh, răspuns final bun și de un semnal foarte clar de susținere pentru introducerea ICOL din partea Parlamentului European sau a celor două comisii. De Strasburgu připravili jsme ve spolupráci s Dietrem Kochem eh, cel... Ultima noastră întâlnire a operatorilor din umbră a fost în Strasburg și s-au pregătit 21 de amendamente de compromis care acoperă toate amendamentele eh, din raportul original. Și dați-mi voie să mulțumesc din nou tuturor raportorilor care ne-au trimis comentarii uh, până vineri. Am încercat să le încorporăm pe toate, incluzând în lista de vot, incluzând amendamentele 14, comentariile asupra amendamentelor 14 prin protecția datelor de la ALDE și ECR. Le-am acceptat cu o, o mică adăugire și sper că veți susține compromisul. De asemenea, dați-mi voie să menționez amendamentul de compromis 2, noi, uh, raportorii din umbră, am dezbătut dacă ar trebui sau nu să numim cele trei țări care nu au semnat uh, memorandumul de înțelegere și uh, am fost de acord că mai întâi vom vota compromisul fără cele trei nume și după aceea vom avea un vot separat dacă o să numim sau nu și apoi domnul, uh, domnul Koch va menționa mai multe uh, compromisuri și mai multe detalii și ce vreau să spun este că am uh, colaborat foarte bine cu cei trei coraportori. Aceasta poate nu fi, o, poate să nu fie așa de ușor, pentru că facem parte din partide diferite, din comisii diferite, însă am reușit. Asta este un alt Uh, semn despre cât de pozitiv este percepută ECO uh, în calitate de uh, beneficiar al siguranței rutiere. Este dorința mea de a transmite un semnal foarte clar Comisiei Europene și care să acționeze la semnul nostru și sper că va fi un model pentru propunerea legislativă anunțată de Comisie în 2020. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Koch. Anita? Mulțumesc, domnule președinte. Am citit astăzi într-un ziar german despre o, un accident care a avut loc pe autostrada A3. Un uh, șofer de tir a avut acest accident grav, nimeni nu a observat ceea ce se întâmplase. Acest lucru s-a întâmplat la pe, un trans- pe timpul unui transport de rutină și cred că e un mesaj de care noi ar trebui să ținem cont aici. Dar atât despre acest articol. Țin să-i mulțumesc doamnei Sanalova, raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au venit cu amendamente de compromis. Vreau să zic că am și o veste bună. Cu toții ne putem regăsi în acest raport. Nu am uh, respins niciun fel de amendamente, am încercat să ajungem la amendamente de compromis, am discutat despre ele și săptămâna trecută cu raportorii și nu au existat niciun fel de păreri foarte, care să se bată foarte mult cap în cap. Am încercat să ținem cont de tot și să clarificăm ceea ce rămase, rămăsese neclarificat, câteva compromise despre care vreau să vorbesc. La 4 se vorbește despre scopuri și avantaje, despre îmbunătățirea gestiunii accidentelor, reducerea blocajelor rutiere care, decur, care revin din, de pe urmă de atunci când se produce un accident, iar apoi serviciile medicale care intervin după producerea accidentului. Uh, la 5 se vorbește despre termene. Nu ne dorim ca toate automobilele să fie, care există deja în circulație să fie acum astfel echipate, ci ne dorim ca cele noi să fie echipate. Deci trebuie să se dezvolte sisteme astfel încât și automobilele vechi să poată să beneficieze de acest nou serviciu. La compromisul 6 Aici am pus cap la cap mai multe sugestii care s-au făcut și rugăm Comisia să se gândească dacă și pentru sectorul agricol, de exemplu pentru tractoare, ar putea să se implementeze un asemenea sistem, dacă ar avea sens. Ne gândim că există tot, timp, tot felul de autovehicole și am discutat despre ele și autovehiculele grele și și cele pe două roți, care probabil ar putea fi și ele incluse. La compromisul 12 am făcut propunerea de a integra o parte din amendamentele doamnei Țicău, adică despre recunoașterea standardelor atât în ceea ce privește serviciul ICOL privat cât și cel public. O discuție lungă am avut în ceea ce privește accesul direct la acest sistem, accesul public la sistem. Am avut și o formulare aici. Acest sistem nu trebuie să devină în niciun caz nesigur. Mulți colegi se temeau de acest fapt și de aceea am venit cu o formulare mai concretă. Și ne dorim ca în cadrul acestui sistem să putem să evităm orice fel de manipulări. Apoi e nevoie de un acces lipsit de discriminare și spre alți uh, furnizori de aplicații. Cred că nu merită să trecem prin fiecare amendament prin, amendam, prin fiecare amendament acum, a, toate oglindesc, de fapt, sugestiile făcute de colegi și cam asta avem de votat mâine. Mulțumesc! Ok. Uh... Bine. Văd că doamna Gumai din partea SND vrea să ia cuvântul. Da, mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Îmi pare foarte bine că sunt raportor din umbră pentru domnul Koch. Am uh, colaborat mult. Așa cum v-am spus și la ultima reuniune, Putem vorbi acum și despre protecția consumatorilor și anume toți cetățenii trebuie să aibă acces la acest serviciu peste tot în Europa. Trebuie să existe o acoperire totală. Cred că colaborarea dintre cele două comisii a fost una foarte bună. Am avut șansa de a ne întâlni cu toți raportorii din umbră încă de la început, așa că am știut de la început care este linia pe care o pe care doresc coraportorii noștri să o urmeze. De fapt, săptămâna trecută, la sesiunea parlamentară de la Strasburg, am putut să ajungem la o versiune finală a compromisurilor, aș putea să spun. Termenul de depunere a fost astăzi la prânz, așa că eu cred că putem să spunem într-adevăr că a fost o colaborare foarte bună. Eu cred cu tărie că viața umană este foarte prețioasă și de aceea toți acele, toate acele state membre care nu s-au alăturat acestui serviciu ICOL ar trebui să se gândească mai bine și că acesta este foarte important pentru noi. Așa că să reasă foarte clar că acest serviciu este important pentru fiecare dintre noi. Și încă o dată mulțumesc pentru colaborarea aceasta foarte bună și să sperăm că și ceilalți colegi pot să lucreze într-un mod atât de bun. Mulțumesc și pentru amendamentul domnului Cosa, pentru că cred că dumnealui aduce în sistem un nou timp de sensibilitate de care trebuie să ținem cont, și anume persoanele cu dizabilități. Mulțumesc! Mulțumim, spune domnul președinte, domnul Benion are cuvântul. Da, există încă anumite amendamente de compromis pe care nu le sprijinim. E interesant că această secțiune de arătat cu degetul se votează acum separat. Așa că acum noi trebuie să ne regândim poziția, pentru că principalul motiv pentru care nu făceam parte din acest compromis era pentru că se spunea pe nume cine nu e de acord. Așa că va trebui să ne revizuim poziția. Credem că probabil există o neînțelegere la amendamentul 17. Și asta pentru că noi nu încercăm să ducem la întârzieri prin intermediul acestui amendament, ci noi credem că e nevoie de testare în toate cele 27 de state membre și nu doar în câteva, înainte ca sistemul să fie funcțional. Nu credem că s-ar duce la o mare întârziere prin această testare. Aceasta este poziția noastră, de fapt, și nu să se ajungă la întârzieri. Apoi încă ceva ce nu sprijinim la compromisuri este extinderea categoriilor. Chiar dacă am face o analiză de fezabilitate în ceea ce privește tractoarele și mașinile cum ar fi uh, excavatoarele și așa mai departe, noi credem că așa ceva nu este necesar. Ar trebui să ne limităm la autovehicolele cu două cu 3 și 4 roți, pentru că acestea sunt cele care circulă pe șosele, mașinile. Nu obiectăm în ceea ce privește extinderea acestui domeniu la uh, autoturismele grele care transport, transportă mărfuri și s-ar putea organiza un vot separat în acest sens. Însă în ceea ce privește celelalte categorii de autovehicule, nu suntem pentru ele. Ne bucurăm că s-au incorporat și amendamentul privind protecția datelor. Credem că se rezolvă problemele pe care le avem. Vorbesc de compromisul 40. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Thun Holstein Mulțumesc, îmi pare rău că am ajuns târziu, am fost la o altă reuniune, tot timpul se întâmplă câte cinci lucruri deodată în această instituție. De fapt, aș dori doar să spun că ceea ce văd e foarte încurajator și anume atunci când lucrăm pe niște dosare atât de concrete, putem vedea că de-a lungul grupurilor politice putem să ajungem la o înțelegere. Siguranța e punctul central în acest caz. Desigur, se ține cont și de interesul mediului de afaceri. Există acest echilibru și a existat acest echilibru pe măsură ce lucram la acest dosar. Și cred că acesta a fost bine exprimat. Cum ne-au spus și doamna Koch și doamna Sehnelova, nu este pentru prima oară când ajungem la niște amendamente de compromis foarte bune. Am reușit să ajungem la soluții bune din toate grupurile politice. Aici vorbim despre două comisii diferite, dar accentul s-a pus pe ce e cel mai important, și anume securitatea, niște soluții rezonabile și eu am impresia că putem fi mulțumiți de propunerea pe care o avem pe masă, de compromisurile la care am ajuns. Există anumite diferențe minore care încă mai există, dar acestea nu sunt cele care ar trebui să domine discuția. Pentru viitor, dacă vom reuși să obținem din partea Comisiei o propunere, o propunere care să țină cont de echipamentele și soluțiile despre care discutăm în documentul pe care îl avem în față astăzi, atunci pot să spun că am făcut un pas înainte. Am făcut un pas înainte după mulți ani de discuții, mai mult sau puțin fructuoase. Într-adevăr, s-a constatat acum o schimbare și țin să îi felicit pe cei doi raportori. Mulțumim foarte mult, domnul Taylor, din partea verzilor. Mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc și eu raportorilor. Cred că au făcut o treabă foarte bună. Din partea mea, prioritatea e de a vedea acest ICOL ca măsură de securitate, e de fapt să ducă la o scădere a riscului de răni foarte grave. Nu e niciun mister în acest sens. L-am auzit pe domnul Koch care ne-a vorbit de accidentul care nu a fost descoperit timp de câteva ore. Așa că noi trebuie să depunem toate eforturile de care este nevoie, astfel încât să ne asigurăm că acest sistem va fi foarte răspândit, nu doar pentru conducătorii de autovehicule, ci pentru uh, toți cei care se află pe șosele și sunt uh, supuși riscului de accidente. Iar e-call ar, ar putea să ajute pe toți aceștia. Mulțumesc foarte mult și pentru încadrarea protecției datelor în acest document. S-a menționat deja acest aspect. Voi vorbi despre amendamentul 58 și 67, amendamentele mele, care vorbesc despre comisie care să evalueze anumite alarme false și asta printr-o testare foarte riguroasă a sistemului, astfel încât mesajele greșite să nu fie trimise. Apoi, mai uh, rămâne o lipsă de claritate în ceea ce privește infrastructura și cum va fi aceasta finanțată. Cred că trebuie să fie rezolvat și acest aspect înainte să le cerem statelor membre să își îmbunătățească șoselele. Trebuie să aflăm cine va suporta costurile. S-a vorbit deja despre majoritatea amendamentelor de compromis, iar eu voi fi pentru votul final. Mulțumesc! Doamna Foster are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și noi salutăm uh, munca foarte importantă făcută de raportori. Cred că fiecare din această instituție vrea să ajungă în punctul final și anume să ajungem să avem șosele sigure în toată Europa. Nu cred că există vreun fel de dezacord. Dacă putem să avem un serviciu interoperabil, atunci trebuie să facem acest lucru. Și apoi, organizațiile, fie că vorbim de ambulanțe, poliție, trebuie să poată să fie conectate cu toată lumea. Nu cred că e un lucru rău. Însă există două lucruri separate aici. Domnul Taylor tocmai a vorbit despre un punct cheie, care este foarte clar. Vorbim despre un echipament obligatoriu, un chip de computer în mașini până în 2015. Așa că întrebarea mea pentru comisie e următoarea. Există infrastructura în întreaga Europa astfel încât aceste chipuri să fie funcționale? Și care sunt costurile anuale, operaționale, pentru că statele membre trebuie să le supor, suportă pe acestea și și toate îmbunătățirile în infrastructură. Acesta ar fi un punct. am uh, depus și eu câteva amendamente în care spun că ar trebui să fie un sistem voluntar, adică dacă cineva dorește sau nu să aibă acest nou echipament incorporat în mașină sau nu. Apoi există acele amendamente legate de protecția datelor, a fost un aspect foarte important și este într-adevăr o îngrijorare. Dar aș dori o estimare să vedem ce vor hotărâ statele membre. Dar din nou am vorbit cu Comisia despre costul pe care l-au de suportat producătorii. În Marea Britanie producem cam 2 milioane de Uh, mașini pe an și prin acest echipament s-ar adăuga niște costuri foarte mari fără să ținem cont de infrastructură și așa mai departe. Însă nu am primit niciun fel de răspunsuri în acest sens. De aceea am dorit să primim niște răspunsuri acum de la Comisie. Cum am spus, da, putem sunt două chestiuni care intră în joc și mai este și un amănunt care e interesant. Există servicii diferite în statele membre. Unele sunt guvernate prin intermediul serviciilor medicale, dar mai există și companii private care oferă diferite servicii de urgență. A discutat Comisia cu toate aceste organizații și sunt ele de acord să se alăture acestei propuneri. Cred că mai există niște lucruri neclarificate și aștept cu interes răspunsul Comisiei. Și încă o dată mulțumesc raportorilor. Next, uh, Mr. Harbour, Malcolm. Domnul Harbour, Malcolm, bine venit. Mulțumesc, domnule președinte. Și faptul că uh, animez această discuție este un exemplu bun de cum ar trebui să colaborăm, pentru că uh, fiecare aduce propria valoare adăugată în aceste discuții. Uh, Aș vrea să uh, spunctez ceea ce ne interesează pe noi în comisie, cum am venit, am ajuns să abordăm acest lucru împreună cu interesul noastră pentru siguranța rutieră și accidentele de circulație. Acest lucru s-a bazat pe chestiuni legate de disponibilitatea uh, unui uh, serviciu de apeluri uh, de urgență unificat, nu numai uh, pentru vehicule. 112 este numărul universal. La mine numărul este 999, alte țări au alte numere de urgență, deci este un sistem care ar putea să fie același în toată Europa. Și vreau să vă reamintesc că din 2001 și subliniez 2001, deci cu mai bine de 10 ani în urmă, în uh, directiva privind serviciul universal era o cerință ca statele membre să se îndrepte uh, tradat, uh, treptat metați către un sistem de telefonie mobil comun și în 2008-2009 când s-a actualizat uh, această directivă, s-a cerut să că serviciile de urgență poate să, pot să primească uh, și să prelucreze semnalele de urgență. Înțeleg ce au spus o serie de colegi legat de costuri, însă costurile uh, incrementale de a face operaționale aceste vehicule, pe lângă ceea ce s-a cerut de 10 ani încoace, uh, cred că Comisia a fost în contact cu mine pentru că am pus această întrebare data trecută. Cu alte cuvinte, este important să înțelegem că poziția noastră nu pleacă de la nimic, ci este o măsură de siguranță rutieră suplimentară care este menită să salveze vieți uh, și uh, să arate împrejurările în care aceasta uh, funcționează. Primul punct. În al doilea rând, din experiența mea legată de standardele de norme de siguranță ale autovehiculor, pentru că am lucrat și în Comisia de Transporturi, uh, se poate demonstra clar că se salvează vieți. Nu sunt într totul de acord cu ceea ce a spus domnul doamna Foster, nu trebuie să fie o chestiune opțională. Cred că producătorii vor putea să monteze același uh, dispozitiv pe fiecare vehicul și, desigur, costurile vor scădea în mod semnificativ în acest fel. Însă sunt de acord și cred că asta a fost o chestiune importantă pe care am ridicat-o în discuție. În cazul unor uh, vehicule, uh, Uh, e-colurile private uh, pot fi făcute și faptul că uh, un astfel de apel este făcut de sistemul intern al autoturismului. Dacă, de pildă, avem de-a face cu un uh, accident în care toți ocupanții uh, autovehicolului sunt într-o stare de inconștiență și nu pot să facă acest apel. Uh, acest lucru este făcut de sistemul mașinii și în felul acesta informațiile sunt culese de către centru în legătură cu tipul accidentului. Astfel de informații vor deveni tot mai uh, disponibile pe mai multe tipuri uh, de autovehicule pentru că sistemul s-a dezvoltat. Însă aici, uh, într-adevăr, statele membre vor face costuri pentru a colege și a prelucra aceste informații suplimentare. Cred că am făcut o treabă bună în legătură cu această propunere. Trebuie să spun că sunt de acord cu domnul Benien și cu Jackie și cred că și este de acord în legătură cu extinderea, în special în zona industrială și la uh, vehiculele industriale. Sistemul 112 uh, poate să fie deja folosit de operatori și nu mi se pare că aceasta va fi o extindere semnificativă, însă va încuraja producătorii să ofere acest lucru ca un serviciu suplimentar tuturor clienților. Și Cred că ne vom concentra asupra uh, autovehiculor, uh, autoturismelor și majorității utilizatorilor sau participanților la trafic. Uh, în ceea ce privește protecția datelor, s-a făcut o treabă bună, ne preocupă întotdeauna, însă protecția datelor este prevăzută și în directiva privind serviciul universal, atunci când este vorba de sistemul de alocare a apelurilor de urgență. Toate statele membre au fost acord cu acest lucru și cred că uh, acest uh, lucru a fost transpus. Este un aspect uh, nou care nu a fost discutat încă. Cred că vom avea un raport important în ansamblu care va stimula uh, Comisia să dezvolte un pachet de norme, de standarde Mă, probabil că se va revedea și regulamentul privind și omologarea de tip, care va ajunge și în comisia mea și aceasta va duce la o hartă mai extinsă în Europa în ceea ce privește folosirea apelului 112, pentru că uh, în momentul în care lucrăm la ECOL se va face în paralel și alocarea apelurilor de urgență. De aceea mă bucur că colaborăm, pentru că tehnologia în ceea ce privește comunicațiile trebuie să fie comună celor două sisteme să ținem minte primul memorandum de înțelegere în ceea ce privește ICOL a fost semnat în 2006. Nu este vorba deci de o idee nouă. Cred că a venit timpul să facem progrese reale în această privință. Președintele, mulțumesc. Din partea Comisiei, domnul Anidi, uh, apoi domnul Jean, domnul Onidi. Nu? Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere să mă aflu din nou în comisia dumneavoastră și să văd că s-a extins pentru a cuprinde și aspecte IMCO. Suntem încântați de ceea ce s-a făcut, atât de comisia noastră cât și de IMCO. De asemenea, suntem încântați de ceea ce eh, au făcut cei doi raportori. Cred că a fost eh, un schimb de informații foarte intens între uh, parlamente și uh, comisie pe o temă importantă, o temă la care uh, am lucrat de multă vreme încoace, un subiect în care am canalizat multe eforturi, dar și bani prin proiecte pilot și așa mai departe. De aceea apreciem foarte mult ceea ce a definit raportorul foarte bine ca un semnal clar pe care noi să-l preluăm și să uh, vedem uh, la comisie, știți că sunt mai multe servicii implicate de la comisie, și să vedem în ce măsură putem să formulăm o propunere rezonabilă în ceea ce privește acest subiect important. Cât privește costurile, Tehnologia nu reprezintă o problemă. Costurile, așa cum le vedem noi și chiar și după discuții uh, la nivelul mai multor departamente, nu sunt de nesuportat. Nu sunt uh, de nesuportat pentru producătorii de autovehicule uh, pentru simplu motiv că informația este esențială în aceste zile. Asta îi face pe producătorii de autovehicule competitivi pe o piață mai extinsă. Cred că adăugarea unui dispozitiv uh, la uh, autovehicule nu este o problemă. Din potrivă, este ceva pe baza căruia se vor dezvolta ulterior uh, servicii cu valoare adăugată și asta în mod lin și armonizat în Europa și uh, de acolo să extins uh, la nivelul global. În ceea ce privește infrastructura, infrastructura mulți ne-ați reamintit de obligațiile existente în legislația actuală, dar fiindcă răspund uh, direct de formularea cerințelor tehnice în raport cu serviciile de apeluri de urgență, pot și eu să uh, confirm, costul nu reprezintă o problemă. Problema reprezintă aspectele organizatorice și găsirea uh, sistemelor interoperabile. În această privință, în toate statele membre, cred că există un apetit real de a implementa acest lucru, pentru că pe baza vehiculelor alte servicii care sunt extrem de importante pentru siguranța rutieră, dar și uh, pentru aplicațiile telematice în ansamblu, deci pot fi exploatate și uh, implementate pe o scară mai largă. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Cine vorbește pentru Infasal? Domnul Davila. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să subliniez și să îi felicit pe uh, coraportor și membrii celor două comisii pentru treaba bună pe care au făcut-o și de asemenea să-i felicit pentru, pe raportorii din umbră pentru amendamente. Cred că compromisurile arată rezonabil Formularea finală a permis Comisiei să continue munca asiduă în ultimii ani pentru a ă, promova pachetul ICOL. Am menționat de mai multe ori problema costurilor, s-a menționat și sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Trebuie să analizăm costurile, dar și beneficiile ă, studiului de impact, să fie mai multe beneficii decât costurile. Costurile uh, Uh, nu sunt mari dacă uh, reușim să folosim economiile de scară și asta nu numai în ceea ce privește icolul. Vor fi mai multe oportunități, atât în ceea ce privește producătorii de autovehicule și infrastructura. Ați vorbit și uh, chestiunea alocării apelurilor. Cele care, cele care nu au aplicat acest sistem este o ocazie unică de a avea infrastructura pentru alocarea uh, apelurilor și ICOL cu uh, costuri uh, incrementale minime. În ceea ce privește abordarea voluntară, am uh, încercat uh, să încurajăm uh, abordarea voluntară nu a funcționat, de aceea ne gândim la alte posibilități. Cele trei măsuri Uh, sunt să lucrăm în paralel, astfel încât uh, toate grupurile interesate uh, să aibă serviciul pus în aplicare în același timp. Încercăm să ținem cont de chestiunile legate de protecția datelor, vom lucra în continuare cu autoritățile responsabile de protecția datelor. Apoi, în ceea ce privește categoriile de vehicule, noi, europenii, avem un mecanism de inițiere, trebuie să ne gândim la autovehicule de asemenea, într-o fază ulterioară uh, ne gândim și la introducerea uh, acestui dispozitiv pe uh, vehiculele de mare tonaj, pe vehicule grele și categorii, există categorii de vehicule la care nu ne-am uh, gândit, dar care pot fi incluse. Mulțumesc încă o dată pentru ceea ce ați făcut. Președintele, mulțumesc. Doamnă Foster, o întrebare foarte scurtă. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, vorbim despre produse, uh, mașinile uh, utilizate în fabricate în Europa și data termen este 2015. În ceea ce privește autovehiculele uh, produse în uh, terțe țări, care este termenul pe care îl aveți uh, în vedere pentru aceste autovehicule în cazul în care sistemul devine obligatoriu? Mulțumesc, președintele. Poate să răspundă cineva? Malcolm, ca raportor la omologarea de tip, trebuie să spun că acest lucru se aplică tuturor vehiculor uh, puse pe piață uh, uh, în Europa. Deci dacă este obligatoriu pentru omologarea de tip, deci va fi o cerință dacă, auto, dacă vehiculul respectiv, indiferent de unde vine, nu are acest dispozitiv montat, nu va putea fi vândut. Văd uh, comisia dând afirmativ din cap. Deci domnul Harbour chiar știe ce vorbește. Este o distinție între vehicule noi și cele existente. Uh, sigur, trebuie uh, uh actualizată tehnologia atunci când se poate. Mulțumesc pentru asta. Votul va avea loc uh, mâine și apoi uh, mergem uh, în uh, comisie în iulie. Vreau să mulțumesc membrilor comisiei IMCO care au participat, deci mâine votăm această temă. Următorul punct pe ordinea de zi îl reprezintă cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020. O prezentare a proiectului de aviz este propriul meu proiect de aviz. Așadar, dacă pot să încep, și o să-i rog pe cei care trebuie să plece să o facă în liniște. This report, colleagues, deal... Acest raport, dragi colegi, se referă la avizul Comisiei de Transporturi privind raportul interim al Comisiei de Buget privind negocierile actuale al cadrului financiar multianual cum să, și cum îi spunem noi cu drag MFF. Conform uh, regulilor, uh, lungimea maximă a proiectului de aviz la un raport non-legislativ care se supune traducere este de o pagină. Și cum n-a fost posibil să preluăm toate problemele potențiale în proiect, Probabil că dumneavoastră ca raportor veți face amendamente originale, adiționale, mă scuzeți, la raportul meu original pentru a acoperi alte aspecte cum ar fi uh, Galileo, fondurile structurale și de coeziune sau politica maritimă integrată. De aceea trebuie să-mi amendez propriul aviz, pentru că nu ni se dă voie să scriem decât o pagină. Totuși, intenția mea în acest raport n-a fost să facem încă un aviz foarte lung uh, al Comisiei de Transporturi, cum este rezoluția privind programul Șure, ci am vrut să fiu concis, să ne concentrăm pe mesaje clare și puternice și ar trebui să ne ocupăm de acele mesaje pe care vrem ca uh, să care, pe care le vrem să fie transmise de la noi către raportul la Comisia Buget, domnii Boge și Calfe. Și sigur, Uh, către echipa de negociere a Parlamentului care se va întâlni cu cea a Consiliului. Va fi un termen lung pentru amendamente, sugestia este 10 iulie, pentru a reflecta cele mai recente evoluții în cadrul președinției daneze și raportul va fi votat în comisie aici pe 18 septembrie, deci de asemenea va fi timp pentru amendamente de compromis după Uh, vacanța de vară. Deliberat am cerut aceste termene lungi ca să putem să vedem ce se întâmplă în jurul nostru cu cealaltă comisii și în special la Consiliu și să putem să avem o poziție puternică și coerentă a Comisiei de Transport. Există zvonuri îngrijorătoare care vin de la Consiliu. Se pare că există câteva state membre și știu că în Uniunea Europeană nu dăm nume, dar în special Germania, sunt hotărâte să taie facilitatea Connecting Europe, să o taie cu mai mult de 50%, așa mi se spune. Un mesaj foarte clar al acestui raport către Consiliu ar trebui să fie că ținta de investiție în infrastructura de transport a Uniunii Europene și în cercetare, așa cum se propune în cadrul programului Horizon 2020, este crucială pentru creșterea economică și pentru locurile de muncă și că o, niște tăieri financiare în acest domeniu ar contrazice și strategia UE 2020 mai e nevoie să mai facem alte lucruri la Parlament ca să exprimăm foarte clar faptul că investițiile în transporturi sunt de o importanță strategică pentru a depăși criza economică actuală și mă gândesc să propun cu această ocazie să invităm pe cei doi raportori pentru cadrul financiar multianual la una dintre ședințele noastre viitoare ca să le mai transmitem cât mai puternic acest mesaj. Uh, Finanțarea politicilor de transport este propusă de comisie cu 41,7 miliarde pentru proiecte TNT care să fie uh, administrate de agenția TNT. Comisia a propus clar o creștere semnificativă față de cele 8 miliarde administrate central în cadrul financiar actual părți din programul Horizon 2020, mai ales pentru transport inteligent, verde și integrat, 7,9 miliarde și de asemenea o bucățică din secțiunea energie sigură, curată și eficientă e inclusă aici. În ce privește lată, nu e clar cât va, se va dedica din uh, suma totală de 6,5 miliarde către subsecțiunea uh, uh, combustibil alternativ și biocombustibil, deci și combustibil din hidrogen cercetarea în domeniul transportului este crucială, dragi colegi, dacă vrem să rămânem lideri în domeniul tehnologiilor de transport. Și proiectele TNT ar putea să beneficieze de asemenea de pe urma acestei cercetări. În fine, dacă ne uităm la fondurile structurale și de coeziune și în special la fondul de coeziune, cu aproximativ 34 de miliarde de euro dedicate proiectelor de transport, incluzând cele 10 miliarde securizate pentru SEF dar să nu uităm că există și implicare ERDF. Ei sunt o sursă majoră de finanțare de, în domeniul infrastructurii de transport europene. În raportul meu, susțin în general abordarea Comisiei asupra cadrului financiar multianual, uh, sugerez că uh, creșterea sumelor propuse în TNT uh, sunt, e reprezentată de cifre realiste, deși minime propun o sumă suplimentară de 10 miliarde din fondul de coeziune care să fie administrate uh, în mod centralizat. Mai mult aș vrea să subliniez relația, legătura dintre o serie de proiecte preidentificate din anexa uh, regulamentului SEF, propunere de regulament SEF și uh, sumele finale uh, dedicate acestora în viitorul cadru financiar multianual. Și aici mă refer la una dintre pozițiile cheie la care s-au referit mulți membri ai Comisiei Transporturi în ultimele luni. Orice încercare a Consiliului de a crea din nou un fel de liste de dorințe la nivel național, fără să ofere și finanțarea potrivită, trebuie, cred eu, respinse. Dacă Consiliul vrea să reducă uh, sumele pentru SAF, atunci trebuie să spună ce proiecte să fie șterse din anexă. Am menționat și nevoia de a continua cu programul Marco Polo, care este pe cale să expire. Comisia, aparent, nu dorește să continue programul, ci să-l pună la servicii de transport de marfă în uh, orientările TNT. Ar trebui să se spună că în programul curent are vreo, un buget de vreo 450 de milioane de euro și pare puțin probabil ca această sumă să fie rezervată pentru Marco Polo, în cadrul noului SAF. Așadar, de aceea susțin clar ideea ca Marco Polo să rămână așa cum e, programul Marco Polo. Aceasta este prezentarea generală a opiniile, opiniei mele. Așa cum am spus, sunt uh, dornic să avem uh, amendamente uh, și să avem o perioadă lungă pentru amendamente și pe aceea să votăm în septembrie, ca să avem ocazia să ne întâlnim cu raportorii din umbră și să transmitem un mesaj de intenție clar din partea Comisiei Transport care să ajungă la Comisia Buget și să sperăm să uh, fie partea unei poziții puternice a Parlamentului față de Consiliu. Ce s-a văzut foarte clar la întâlnirile raportorilor pe MFF este faptul că dacă Consiliul vrea să taie bugetele, trebuie să spună el unde, ce programe specifice să fie tăiate. În regulă. Domnul Roș. Domnul Roș. Mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles deja, am discutat și la grupurile de lucru despre acest subiect. Pentru noi rămâne foarte clar că programul financiar de acum trebuie să meargă în mână cu mecanismul conectarea Europei. Pentru noi, Comisia de la Transport, acesta este unul dintre dosarele cele mai importante. Am spus deja care este părerea noastră și eu sper că totuși într-o zi vom reuși să convingem Consiliul să mărească foarte mult investițiile în transport. Odată ce investițiile au loc, e foarte important ca în al doilea rând aceste investiții să aibă o valoare adăugată pentru regiunile în care se fac investițiile și, nu în ultimul rând, investițiile pe care le prevendem noi acum și pe timp lung vor avea o, un rezultat pozitiv. Noi suntem pentru propunere și pentru finanțarea prevăzută de comisie. Noi credem că se trece mai departe. Noi, noi ne dorim să construim o rețea corectă cu aceste fonduri iar statele membre, dacă trebuie să își reducă bugetele, așa cum ne tot spun, atunci ar trebui nu ar trebui să spună clar la ce fel de proiecte doresc să renunțe. Un alt punct e și următorul. Știm ce se întâmplă în, consei, în Consiliu între uh, fondurile care apar sub fondul de coeziune, ce s-a prevăzut pentru acest cadru financiar. De aceea ne dorim ca încă de pe acum să transmitem un semnal. Eu cred că dialogul dintre transport și la nivelul regional, vorbesc de com- comisar de fapt, comisarul Calas și Han, trebuie să fie o discuție foarte clară, să se primească răspunsuri la întrebări. Pentru că întrebările lor în constelația de acum sunt numeroase, e nevoie de mijloace la care să se ajungă foarte ușor, așa că și bugetele trebuie uh, regândite. Lucrurile sunt interconectate. Acum țările din fondul de coeziune au întrebări și trebuie să li se și răspundă. Unde se află exact acești bani? E o întrebare care tot reiese. Dacă banii sunt în acele 2,5% sau în afara lor și aici e nevoie de siguranță, pentru că știm că nesiguranța duce întotdeauna la reducerea mijloacelor în loc de creșterea acestora. Apoi, un alt aspect e următorul. Pentru acest, uh, pentru acest plan pe termen lung, trebuie să fim conștienți de faptul că avem nevoie de cel puțin aceste mijloace financiare prevăzute acum. Comisia își dorește să ajungă la aceste rezultate în ce, următorii 10-15 ani, deci nu dorim să ne propunem o sumă foarte mare care apoi să fie cheltuită în diferite moduri. Nu e vorba de o sumă minimă de care avem nevoie pentru a ne atinge scopurile. La fel cum am lucrat și la mecanismul de conectare a Europei, dar aceasta trebuie să meargă mână în mână cu finanțarea. Important e să păstrăm coerența dintre raportul pe care îl pregătim, mecanismul conectarea Europei și rețelele TNT în ceea ce privește această planificare pe termen mediu și lung. Când vorbim despre planificarea pe termen mediu, Bineînțeles că aici punctul central e mecanismul conectarea Europei, care e foarte important pentru viitor, însă trebuie să ne gândim și la cele do- celelalte domenii, de exemplu cercetarea. Ar trebui să găsească, să-și găsească un loc consolidat în uh, programele uh, financiare multianuale. Acestea au fost observațiile mele și mă bucur că vom avea destul timp astfel încât să analizăm acest raport, iar împreună cu dumneavoastră să ajungem la un raport care să se bucure de o majoritate bună și în comisia noastră. O ultimă observație. Uh, nu vorbim despre luarea de bani dintr-o anumită parte, ci dacă ne uităm la cum au fost folosiți banii, de exemplu în Comisia Regii în următorii, în ultimii ani, cred că putem vorbi despre o valoare adăugată pe întreaga politică europeană dacă sprijinim acele proiecte care au o perspectivă pe termen lung cu o valoare adăugată europeană. Acesta este punctul foarte important și de aceea cred că o discuție în care o comisie sau un grup e de o părere că îi se iau banii de către o altă comisie, e total absurdă. De aceea trebuie să fim coerenți și eficienți și cu acești bani puțini să facem cât mai multe. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Meissner are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Le-am auzit deja și pe domnul raportor și pe domnul Groș, care au spus foarte mult, așa că mie nu-mi rămân foarte multe de spus. Cred că cu toții suntem de acord, am văzut care este situația bugetară viitoare, am văzut care este bugetul pe anul viitor. Știm cu toții că Comisia a făcut niște propuneri raționale, mai ales în ceea ce privește cadrul financiar multianual, dar mecanismul conectarea Europei este foarte important. Ați vorbit despre un anumit stat membru, cel din care vin eu, care încearcă acum să se retragă de aici. Însă, atunci când eu am văzut hărțile hărțile TNT și apoi adăugarea mecanismului conectarea Europei. Am văzut că în uh, Germania de Nord se ține cont și de căile navigabile care sunt foarte importante. Și asta m-a bucurat. Dar după aceea am discutat cu comisia să vedem dacă nu e cumva o neînțelegere aici, pentru că e într-adevăr important să sprijinim transportul astfel încât să sprijinim piața internă. Eu cred că această propunere e una bună, care merită apărată. Știu că este foarte greu, Însă trebuie să le spunem tuturor că da, această propunere este una foarte bună, nu doar pentru politica de transport, ci și pentru pro ci pentru piața internă europeană. Toată lumea va avea de profitat. Apoi, ce cred că mai e important să se includă aici? Anume, proiectele pilot. Știu că acestea sunt prevăzute până în perioada din 2020, însă rezultatele, le vom, rezultatele din aceste proiecte pilot vor influența și mecanismul conectarea Europei. Și de aceea aș dori să apară câte ceva și despre aceste proiecte polot acum. Eu cred că astfel statele membre vor fi pentru acest proiect dacă și-ar da seama că cu banii pe care îi folosesc se mai, se mai poate face apel la alte sume de bani. Da, e clar că avem nevoie de niște sume mult mai mari decât cele propuse aici. În ceea ce privește fondul de coeziune, am auzit și cele spuse de Mathieu, avem aceste 10 miliarde de euro și țările cred că acum vor pierde aceste fonduri. Însă, Brian, tu ne-ai vorbit deja despre ce se va întâmpla cu fondurile, cât, cât din acești bani ajung spre mecanismul conectarea Europei și că probabil va exista o pârghie specială pentru statele membre. Domnul raportor ne-a spus că mai lipsesc anumite lucruri, um, spațiul a fost mult prea puțin. Mă gândesc la diferite domenii care sunt importante, de exemplu cerul unic european, care e și el important și important pentru piața internă. Eu cred că această propunere a comisiei noastre va fi una foarte bună și și eu mă bucur că avem destul timp astfel încât să discutăm unii cu alții. Mulțumim, domnule. Mulțumesc, Michael. Domnul Kramer, mulțumesc și eu domnului raportor pentru document. Doresc să discut și eu despre câteva puncte. Noua guvernare din Polonia a renunțat la conceptul pe care îl, aveau, îl avea guvernul anterior în ceea ce privește autostrăzile. Își doresc acum să lucreze la Uh, calea ferată, astfel încât o sumă mult mai mare va ajunge spre calea ferată și mai puțin spre străzi. Mie mi se pare o abordare foarte bună. Dacă dorim mai mulți bani, da, e bine, dar în primul rând avem nevoie de o altă politică, astfel încât banii pe care îi folosim să meargă în direcția bună. Dacă nu primim 10 miliarde în plus, un tunel va fi gata mult mai repede, dar peste 30 de ani care vor fi rezultatele. De aceea eu cred că ne lipsesc stabilesc aici criteriile. Înțeleg dacă vor fi introduse, e clar că acele porțiuni transfrontaliere sunt în interes european. Însă e nevoie și de o frână, ca banii să nu ajungă pur și simplu doar în industria de construcții și nu în eficiența transporturilor. Apoi, eu am discutat foarte mulți cu colegii mei și în Bundestagul German am avut o discuție, iar un profesor de la Universitatea Tehnică din Berlin ne-a spus că se poate ajunge la o uh, la un o economisire de energie dacă se folosesc diferite dispozitive electronice, însă mulți dintre uh, reprezentanții industriei constructoare de mașini au fost împotriva acestei noi, acestui nou model de frânare. Au spus că costurile ar fi mult prea mari pentru implementare. Și dacă s-ar introduce această frână și în ceea ce privește poluarea sonoră s-ar ajunge la niște rezultate mai bune, însă e nevoie de o acceptanță mai mare din partea celorlalte părți pe viitor. Pozitiv mi se pare și programul Marco Polo, Brian Lai uh, menționa deja, există intenții care vor să renunțe la el, dar noi nu suntem de acord și îl sprijinim în continuare. Mulțumesc! Yes, Actually... Mulțumesc, Alex. Da, domnule președinte, mulțumesc. Am fost de acord că Peter Van Dalen va vorbi, dar în prezentarea noastră inițială ați spus lucruri foarte interesante și uh, sunt foarte mult de acord cu ce ați uh, spus, mai ales în ce privește uh, facilitatea Eurofacility, programul Eurofacility. Aș vrea doar să spun că unele state membre care cred că trebuie să fie o reducere a bugetului, la, să se taie la jumătate Connecting Europe, facilitatea Connecting Europe. Uh, în același timp, dacă aceste țări cer uniune politică, fiscală și mai știu cum, deci trebuie înțeles că, tot, că aceste disparități din uniunea politică nu sunt în regulă. Trebuie să folosești mai multe resurse bugetare și trebuie să te gândești la conexiuni cu statele membre din zonele periferice ale Uniunii. Uh, nu la izolare. Deci chiar nu înțeleg argumentul ăsta, cum să tai pentru următoarele perspective financiare facilitatea Connecting Europe la jumătate. Pur și simplu înseamnă să mergi în direcția opusă. Ce fel de uniune vrem să avem în viitor după 2020? O uniune cu un nivel foarte scăzut de conectare a zonelor periferice cu partea centrală și partea de vest a Uniunii? Asta, pentru că asta va fi rezultatul tării bugetului. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnul Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne-ați uh, transmis acest mesaj foarte câteva lucruri la care aș vrea să mă refer. Mai întâi, programul Marco Polo. Este un program care a dovedit, uh, și-a dovedit valoarea și ar fi util să îl uh, prelungim. Așadar, sper că el să fie păstrat. În ce privește investițiile în uh, RTNT, paragraful 4, uh, alinatul 4, mă scuzați. Am o întrebare pentru comisie. Uh, vorbeați de eventuale tăieri serioase ale bugetului, care mă îngrijorează, e un lucru îngrijorator și aș vrea să știu ce se va întâmpla în statele membre în ce privește finanțarea infrastructurii. Dacă am înțeles bine, am înțeles că proiectul Canal Vert Paris eh, se va întrerupe, deci investiția nu va mai avea loc. Asta eh, mi se pare preocupant. Ce știe Comisia? Ce spune Comisia? În ce privește raportul noastră, domnule președinte? Doamna Meissner vorbea de căile navigabile interne. Vedem că programul eh, Trenează e un program pentru care putem găsi o finanțare multianuală. Deci am o întrebare de pus. Ați putea să vă gândiți, la comisie mă refer, și cred că o să fac amendamente în acest sens. Și în fine, domnule președinte, ați spus că nu se poate mai mult de o pagină, pentru că este uh, re, proiect de rezoluție și că dacă se fac foarte multe amendamente, lucrurile pot să devină dificile. Dar știți poziția noastră pe turism și paragraful, alineatul nou, mă scuzați, poate să dispară, după părerea noastră. Domnul Richen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea ca bugetar, în ghilimele, într-o viață anterioară, să fac câteva comentarii. Prima, am sentimentul că e foarte important ca raportul nostru să rămână în starea în care nu vreau să descurajez colegii să facă amendamente, dar totuși trebuie să avem un aviz uh, foarte dens și clar. Dacă fiecare începe să facă amendamente ca să mai adauge nu știu ce program sau propunere care se pare importantă, atunci o să ajungem la o listă de dorințe, o listă de Crăciun, dar nu o să mai fie comprehensibil, în sensul că o să pierdem mesajul principal. Și mesajul principal este un mesaj bugetar, pentru că este un raport care se referă la buget. Mesajul bugetar principal pe care evident trebuie să-l exprimăm este mai întâi că ne gândim că transporturile trebuie să fie luate în considerare din punct de vedere al bugetului. Deci e nevoie de afectări bugetare și nu trebuie să ne pierdem într-o listă de amendamente. Cred că ați făcut foarte bine să reveniți asupra facilității Connecting Europe uh, și Aici se reeditează poziția statelor membre privind coeziunea, care vor să-și ia înapoi, ca să spunem între ghilimele, cele 10 miliarde și nu vor niciun fel de gestiune centralizată cu valoarea adăugată europeană despre care vorba. Nu înțeleg de ce anumite state eh, s-ar dispensa de participarea la un efort european eh, și de valoarea europeană adăugată. Mi se pare destul de ciudat, mai ales că nu e vorba de state care suferă de prea multă competitivitate. Deci nu putem să ne dăm la fund, cum se spune, mă scuzați, eu, și să spunem, eu mi-au cele 10 miliarde și plec, gata. Da, și să nu mai avem gestiune centralizată. Cred că e o problemă. E o problemă de solidaritate europeană legată de fondurile care trebuie vărsate. Coeziunea înseamnă solidaritate bugetară și punerea sub semnul întrebării acestor 10 milioane gestionați central înseamnă mai puțină solidaritate și acest lucru este bine exprimat în raport. În realitate, toată lumea știe că problema e legată de volumul cadrului financiar multianual, de nivelul bugetului care ne-a fost acordat cu lupta împotriva statelor care nu vor să, plească, să plătească cele care ar vrea, tot să plătească și cele care cer mai mulți bani. Deci e un moment de confruntare între o austeritate foarte mare în discuția cu Consiliul. Acum totuși se pare că lucrurile mai mișcă, dar uh, abia în toamnă probabil vom avea niște cadre mai largi eu le cer tuturor colegilor să se ferească de, a, de această tentație de a-și introduce fiecare programul favorit în amendamente. Uh, cred că mesajul nostru în felul acesta ar deveni complet de neînțeles. Uh, o știre care însă m-a uh, îngrijorat este că facilitatea Connecting Europe tocmai a trecut la rubrica AA competitivitate când era la AB. Bine, poate e amuzant pentru că asta corespunde mai bine tematicii, dar pe de altă parte suntem într-un capitol de compresie bugetară foarte mare și în plus, în ce privește unitatea bugetului, Parlamentul a obținut, a cerut și a obținut ca anumite subiecte să fie reintegrate în buget, cum ar fi ITER sau GMS și altele. Consiliul a spus că era de acord, da, era de acord în cadrul aceleași anvelope bugetare. Asta poate să devină o problemă extrem de uh, dificilă. Și pentru a încheia, aș spune că aș susține raportul președintelui așa cum este el acum. Ayala Sender. Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu cele spuse de domnul Reche, în primul rând vreau să vă felicit pentru că, în ciuda lipsei de spațiu, ați identificat toate problemele. Ați mers mai departe chiar în prezentarea dumneavoastră. V-ați referit ați dat o serie de avertizări în atenția Consiliului. Dacă nu se prevede o finanțare, finanțare minimă uh, demnă pentru RTT, pentru un plan de mobilitate cu adevărat uh, european și global, atunci nu are niciun rost. Sigur, trebuie să spunem uh, Consiliului că dacă se fac aceste reduceri, reduceri trebuie să o spună clar uh, cetățenilor unde se vor face aceste reduceri, care proiecte vor dispărea. Și ultima rezoluție adoptată la Strasbourg săptămâna trecută spune foarte clar că dacă rămânem dincolo de un minim uh, indispensabil, uh, Parlamentul va respinge toat, orice propunere care practic devine ridicolă vom uh, refuza să intrăm într-un astfel de joc. Nu trebuie să fim ridicoli în fața opiniei publice. Și aș vrea să pun această întrebare Comisiei. Cum interpretează acest, acest pasaj de la rubrica 1A. E adevărat, avem uh, proiecte de amploarea celor cum ar fi Galileo, dar care uh, prezintă un risc de uh, reducerea fondurilor. Uh, știm uh, cine va apăra aceste fonduri, cine le va susține. Ceea ce mă îngrijorează însă mai mult este faptul că vor exista cele 10 milioane de la coeziune și acum ne regăsim într-o uh, situație de separare a bunurilor, separare patrimonială. Care este strategia uh, Comisiei pentru a-și susține abordarea? Și apoi, presupun că vom putea prezenta amendamente, de pildă, pentru ca acțiunile FEDER în uh, domeniul transportului să fie menținute. Apoi, în ceea ce privește cele 10 milioane, nu este vorba numai de o gestionare uh, centralizată, ci există o adevărată uh, valoare adăugată la nivel european. Da, da, gestiune centralizată, dar pe de altă parte trebuie să punem în aplicare și standardele de calitate. În ceea ce privește turismul aveți dreptate, avem în sfârșit un temei uh, uh, juridic. Până acum se spunea că nu era buget pentru că nu aveam temei juridic. Acum avem uh, temei juridic, dar nu există buget. O să fie o adevărată bătălie. Uh, Uh, un buget în acest uh, domeniu ar ajuta o serie de state membre să se relanseze, pentru că pentru multe state membre turismul este singura uh, cale de a ieși din impas. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Bradburn. Am o întrebare pentru o comisie, dar într-un sens mai larg în ceea ce privește chestiunile legat, discutate de domnul Van Talen și de doamna Meisner. Uh, a fost uh, vorba de efectul de pârghie la care s-a referit uh, doamna Meissner, în special în ceea ce privește instrumentul Connecting Europe și gândindu-mă și la obligațiunile de proiect. Colegii de la Econ au spus că uh, scopul uh, acestor, uh, euro, uh, acestor obligațiuni uh, de proiect este să obțină 80% uh, uh, din uh, bani. Vreau să știu uh, ce gândește Comisia despre acest lucru. În al doilea rând, aș dori să știu ce se întâmplă și vă reamintiți, domnule președinte, ne amintim că atunci când am uh, făcut uh, proiectele TENS pentru a include programul Galileo, Comisia a spus, nu, nu, nu vor fi mai mult de 20% uh, din banii de la TENS pentru Galileo și am spus atunci că nu putem să implicăm prea mult pe cei din sectorul privat și trebuie să avem cât mai mulți bani pentru a finanța Galileo. Ce se va întâmpla de data aceasta când se așteaptă o atragere uh, în proporție de 80% din uh, sectorul uh, privat? Mulțumesc, domnul Marinescu. Președinte, aș vrea să reamintesc că această opinie va fi anexă la raportul interimar MFF care ar trebui votat de plenul Parlamentului European înainte de, uh, de întâlnirea Consiliului European din octombrie, unde se așteaptă uh, eventual, o eventuală decizie privind uh, sumele alocate în bugetul 2014-2020. Deci cred eu că această opinie ar trebui să cuprindă câteva lucruri foarte clare care să întărească poziția Parlamentului și poziția echipei de negociere um, atunci înaintea acelei uh, întâlniri a uh, Consiliului European. Și sunt de acord că, așa cum este opinia, uh, trebuie păstrată, însă cred că ar trebui să mai adăugăm câteva lucruri. În primul rând, dacă suntem de acord sau nu cu încadrarea acțiunilor referitoare la transport și turism în capitolele și subcapitolele care sunt propuse acum de comisie sau eventual de raportul uh, SURE, câteva mențiuni generale, așa cum sunt deja despre uh, Connecting Facility, dar nu uh, detaliat despre fiecare raport în parte. Our opinion about uh, părerea noastră despre Uh, mențiunile elementelor care sunt sub codecizie în cutiile de negociere. Trebuie să avem o poziție foarte clară referitor la refuzul de a lua în considerare aceste, aceste mențiuni și, bineînțeles, nivelul finanțărilor uh, programelor noastre de, de transport, luând ca bază propunerea Comisiei sau uh, raportul SURE. Cred că dacă adăugăm aceste lucruri, Uh, în, la această opinie va fi o opinie completă și care va contribui la o poziție fermă a Parlamentului referitoare la MFF 2014-2020. Thank you, Mr. Al. Domnul al Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, am uh, ratat uh, începutul acestei dezbateri. Îmi imaginez că mulți colegi au luat deja cuvântul, însă aș vrea să semnalez acest lucru. Trebuie să fim conștienți că există un risc și anume ca investițiile reale, investițiile veritabile pentru perioada 2014-2020, Connecting Europe Facility și altele, riscă să devină victima unui soi de compromis între țările din coeziune și contributorii neți. Contributorii neți doresc uh, să opereze reduceri clare și mari ale bugetului și uh, cei din fondul de coeziune doresc să mențină uh, nivelul fondului de coeziune. Este important așadar ca Parlamentul să lanseze în continuare un semnal spunând că aceste investiții sunt indispensabile pentru relansarea economiei noastre în anii ce urmează și că acest lucru trebuie într-adevăr să fie să figureze pe lista uh, priorităților Parlamentului European. Este o discuție care trebuie să o purtăm și cu colegii noștri. Apoi ar fi util ca uh, Comisia Europeană să ne dea și mai multe muniții. Să ne spună de ce creștere suplimentară sau ce creștere suplimentară ar putea fi realizată grație căror investiții. Să putem uh, să demonstrăm că aceste proiecte europene au o valoare adăugată europeană și pot să genereze o uh, creștere uh, mai semnificativă decât o credem. Nu știu dacă avem cifre pentru perioadele care au trecut, însă astfel de argumente s-ar putea dovedi a fi foarte utile la negocieri la nivel înalt. Mulțumesc, spune președintele Comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, într-adevăr, proiectul de aviz include elementele principale ale provocărilor uh, cu care se confruntă transportul uh, și finanțarea și uh, cadrul financiar multianual în perioada ce urmează. Vreau câteva să, să adres câteva întrebări. Cred că Propunerea uh, Comisiei în ceea ce privește uh, Connecting Europe uh, Facility se bazează pe o listă de uh, proiecte concrete. Ați menționat un minim uh, și este o declarație pe care o susțin uh, într-adevăr. În ceea ce privește cele 10 miliarde din fondul de coeziune care vor fi implementate în Connecting Facility, ați arătat-o și mulți au făcut-o. Uh, nu este vorba atât despre uh, managementul central, ci despre a obține o valoare adăugată maximă din această finanțare. Și uh, uh, Comisia consideră că acest lucru se va obține cel mai bine în cadrul Connecting Europe Facility. cu suplimente de la alte instrumente și pentru că s-a menționat Marco Polo în partea introductivă, sfirugează în raport, a spus că uh, acest lucru este propus uh, de uh, comisie să fie inclus la Connecting Europe. Aceasta se bazează pe două elemente. Este o simplificare, o reducere a numărului de instrumente. Pe de altă parte, este important să oferim un temei juridic și un cadru de politică uh, Uh, în care uh, dezvoltarea infrastructurii să meargă mână în mână cu îmbunătățirea serviciilor care sunt uh, oferite pe această infrastructură. E vorba de coridoare și de rețea să se propună și să se planifice serviciile și infrastructura. Iată de ce Comisia propune să susțină măsuri de tipul Marco Polo și Connecting Europe Facility și uh, apoi această finanțare uh, ambițioasă, care este un minimum necesar, însă trebuie să ne gândim la această finanțare uh, care este suplimentată de finanțarea inovatoare. Sunt surse prin care se poate face o investiție rezonabilă în TNT domnul Van Dalen a întrebat în legătură cu un proiect din Franța. Comisia uh, continuă să lucreze cu beneficiarii și cu ministerul Uh, așteptând uh, progresul uh, acestui proiect. Nu am niciun motiv să fiu preocupat de acest lucru în acest moment și vom continua să facem acest lucru. Este un proiect strategic, strategic în ceea ce privește căile navigabile interioare ale Europei. În ceea ce privește întrebarea doamnei Ayala Sanders, dacă e vorba de rubrica 1A sau 1B, uh, Comisia regretă această schimbare de rubrică. Am propus 1B, însă în același timp uh, provocarea de a menține facilitatea Connecting Europe este la fel de mare la ambele rubrici și, într-adevăr, există mai multe state membre care privesc către uh, Connecting Europe Facility și se întreabă care este suma generală într-o măsură, uh, se așteaptă ca Parlamentul să susțină, să apere uh, Connecting Europe uh, Facility. E vorba de tactici de negociere de ambele părți și argumente care să susțină investiții semnificative în transport. Acestea sunt câteva comentarii pe care am dorit să le fac. Nu am nimic altceva de adăugat. Mulțumesc, domnule Pache. Câteva comentarii în ceea ce mă privește. Este vorba numai de un uh, aviz de o pagină, pentru că am fost uh, restricționați oarecum. Discutând cu raportorii din uh, umbră, vor exista amendamente și o să țin cont de ceea ce a spus Dominic Riche care a spus că s-ar putea să avem atât de multe amendamente încât uh, să diluăm uh, esența, tăria uh, raportului. Dragi colegi, vă rog să vă amintiți că acest lucru face parte și din ceea ce face întreaga echipă a Parlamentului cei doi raportori, dar și celelalte comisie. Exist, comisie. Există o strategie care este urmată și această strategie este ca atunci când putem să rămânem cât se poate de aproape de propunerea Comisiei și dacă trebuie să purtăm o bătălie cu Consiliu, această uh, uh, bătălie trebuie să uh, fie astfel încât Consiliul să fie cel care să indice unde se vor opera aceste reduceri Termenul de depunere a amendamentelor este 10 iulie. Votăm pe 18 septembrie în Comisia TRAN. Ne dă o posibilitate după uh, vacanța de vară să vedem uh, cu ce putem să venim. Deci, uh, pe 18 octombrie vom uh, vota uh, în uh, Comisia uh, Transporturi, uh, în Comisia Buget, mă scuzați, și atunci Uh, se va ști și poziția Consiliului. Apoi, după ce știm rezultatul de la Consiliu, uh, vom vota în plenară. Mulțumesc. Uh, următorul punct sunt fondurile europene. Michael, ai cuvântul. Herzlich bei den în primul rând vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră. Am colaborat foarte bine și am ajuns și la amendamente de compromis pe anumite subiecte. Întregul pachet, pachet are de-a face cu trei rapoarte foarte apropiate, avize foarte apropiate. În primul rând un regulament pentru toate fondurile, apoi cele pentru fondul de coeziune și apoi cele pentru fondul de dezvoltare regională. Raporturile mele se uh, axează pe acele aspecte legate de transport. Am fi putut și să avem o abordare generală, însă eu m-am concentrat doar pe acele aspecte legate de transport. Și de aceea anumite amendamente nu vor fi tratate aici, ci în alte comisii, pentru că eu m-am axat doar pe ce legat de transport. În primul rând despre regulamentul general. Acolo la articolul uh, Uh, nouă am reușit să ajungem la un compromis, o formulare comună în care am incorporat eficiența, comodalitatea și ecoeficiența. Toate aceste trei au fost uh, împletite, am ajuns la un consens. Cei care au fost prezenți se bucură acum și zâmbesc. Într-un punct nu am, nu am ajuns la un punct comun anu- și anume avem regional, local și urban. Nu, rural. Și rural. Și rural, dimensiunea rurală lipsește de aici. De aceea am fost de părere ca între regional și urban să intervină și ruralul să se regăsească acolo. Însă va trebui să vedem dacă suntem de acord sau nu, pentru că aici nu am ajuns la un compromis. La Fondul pentru Dezvoltare Regională am ajuns și aici la o formulare comună și anume, mai ales după intrarea noilor state membre, să încercăm să anunțăm la proiectele foarte mari acolo unde e posibil. Apoi, reducerea zgomotului e foarte importantă și Comisia a fost de acord. E nevoie aici de anumite condiții care urmează să fie fixate. Apoi știu că anexa cu indicator de la regii urmează să fie sub primat există această, acest pericol. Nu am ajuns la niciun consens în ceea ce privește ce fel de investiții în transport sunt posibile în regiunile dezvoltate. Trebuie să vedem. Comisia nu a prevăzut niciun fel de investiții în transport. Noi am propus doar acele investiții care sunt durabile, dar domnul Riche vorbea de toate investițiile nu am ajuns la niciun compromis, de aceea trebuie să votăm, să vedem cum merge. Fondul de coe- coeziune, aici merge totul mână-mână cu coerența din regulamentul general și aici se ține cont de noile membre, state membre, apoi de noi posibilități de transport, cum ar fi utilizarea în codiviziune a mașinilor și așa mai departe, însă și aici îi cerem comisiei indicatori. Apoi, aici sunt regiunile transfrontaliere, care sunt o problemă foarte mare, pentru că de ani întregi ne dorim să existe o cale ferată europeană, însă vedem unde sunt vidurile și anume acolo unde sunt granițele. Și acest punct va fi unul foarte important. Acum aștept cu nerăbdare discuția, iar mâine vom trece la vot. Le mulțumesc încă o dată tuturor raportorilor din umbră pentru colaborarea bună de care ne-am bucurat. Ja, vielen Dank, Herr Ich werde mich... Domnul Groș, mulțumesc, domnule președinte. Eu mă voi um, rezuma la un singur raport unde sunt eu raportor din un umbră, colegii Marinescu și ceilalți vor face cu siguranță referință și la celelalte. Eu cred că raportorul a făcut un raport bun care pregătește o condiționalitate foarte bună în ceea ce privește transportul și cred că subliniază ceea ce e important și Cred că da, e important să ne restrângem la domeniul transportului. Dacă dorim ca aceste documente să fie puternice, nu putem să redefinim politica regională și așa mai departe. Putem discuta direct cu colegii din regii despre aceste aspecte. Condiționalitatea este un aspect foarte important care apare aici și e un accent și pentru noi care trebuie introdus și în aceste documente. Înțeleg că atunci când domnul Kramer face un raport, acesta este unul verde, însă în cadrul amendamentului de compromis am încercat să mai introducem și alte culori. Însă regăsim aici ceea ce este important și ceea ce a fost important pentru mine și pe parcursul discuțiilor. Am stabilit orientarea pentru transport acum un an. Comisarul Han ne-a spus dacă doriți să introducem condiționalitate, atunci ne folosim de un software software, acesta trebuie să fie coerent. A intervenit, au intervenit aici emisiile de dioxid de, ca, de carbon și transportul durabil. Cred că aceștia sunt doi piloni importanți în transport. Aspectele specificele transportului trebuie introduse. Am mai spus de mai multe ori și domnul raportor a schimbat deja un pic lucrurile sau nu a ținut cont întotdeauna de ele. Uh, și mă refer la următoarele. Dacă există prea multe aspecte legate de mediu, foarte specifice, atunci știm din experiență că un proiect bun poate să ajungă să fie blocat. De aceea trebuie să fim atenți la nuanțe astfel încât mâine să nu ne gândim, da, e un proiect interesant, dar din păcate lipsește coerența cu celelalte proiecte. De aceea nu trebuie să ne scape din ochi coerența. Și, Michael, îți dau un exemplu la amendamentul 91 cu care sunt de acord 100%, însă trebuie să spun că nu știu dacă aceste aspecte specifice despre care ne vorbești își au locul aici, la 91 pentru că fiecare comisie are anumite detalii pe care vrea să le introducă și atunci, dintr-o dată, acest capitol va fi unul foarte lung. Nu sunt foarte multe astfel de exemple, însă am vrut să le menționez. Probabil la ele PP-ul va spune nu, nu în ceea ce privește conținutul, dar poziția în care apar. Apoi a mai existat o discuție în ceea ce primește amendamentul 46, amendamentele colegului Sasada pe care nu le sprijinim, pentru că nu credem că trebuie să intervină aici nimic despre mecanismul conectarea Europei. El dorește să facă o propunere ca și alți colegi și anume legate de faptul că acest tip de finanțare urmează să fie modificat, însă eu cred că trebuie să mai așteptăm să avem o discuție cu Comisia Regii pentru a putea clarifica lucrurile. Dacă termenul limit e e 2013, într-adevăr, nu se schimbă cu nimic faptul că ne dorim claritate și în ceea ce privește țările din coeziune și faptul că trebuie să li se răspundă la întrebări. Dar încă o dată mulțumesc pentru colaborare și sunt sigură că vom avea, sigur că vom avea un rezultat bun la vot mâine. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Nu pot, n-aș putea să cred, să cred că domnul Kramer ar face un raport în care să nu regăsim verdele. Doamna Senalova are cuvântul din partea social-democraților. Mulțumesc! Vorbim despre trei rapoarte, le voi aborda și eu împreună dacă îmi dați voie. Și eu aș dori să-i mulțumesc domnului Kramer pentru această abordare foarte bună în negocierea amendamentelor de compromis. În acest caz, cred că rezultatele pot fi considerate avea succes. Ultimul compromis, compromisul final pentru regii ne arată clar care sunt prioritățile în Comisia TRAN, care credem noi că sunt zonele cheie pentru investiții în viitor, pentru fonduri, uh, fondurile structurale, fondul de coeziune, fondul de dezvoltare rurală. Investi... Uh, prioritatea de investiții numărul 1 este cea care ține de o infrastructură cu o variantă ecologică, apoi uh, eliminarea blocajelor în toate mijloacele de transport. Pentru o dezvoltare bună a infrastructurii care există, trebuie să analizăm abordarea multimodală pe care o vedem în Cartea Albă privind tran și în regulamentul care este pregătit acum în ceea ce privește rețelele TNT. Trebuie să vă analizăm și uh, coeziunea regională care aparține de strategia Europa 2020 și anume cel care poluează plătește. Apoi ne dorim uh, un transport ecologic atât în zonele urbane cât și în cele, uh, cât și în cele rurale. Trebuie să ținem cont de faptul că infrastructura din cele mai puțin dezvoltate regiuni din Europa este și ea de cele mai multe ori subdezvoltate. De aceea, aceste regiuni ocupă un loc important și și nevoia de a le incorpora în niște opțiuni de transport de bază pentru cetățeni. Adică vorbesc aici despre dezvoltarea transportului și siguranța transportului, printre alte elemente. Și acum aș dori să vă cer și sprijinul pentru un amendament oral, pentru amendamentul 125, unde suplimentăm compromisul D cu acele state membre care sunt cele mai puțin dezvoltate. Comisia propunea să fie împiedicate investițiile private în regiunile cele mai dezvoltate. Noi nu sprijinim așa ceva. Noi credem că vorbim aici despre moduri de transport care sunt la fel de importante, indiferent de tipul de regiune la care ne referim. În următoarele luni vom vorbi despre noul mecanism și anume conectarea Europei. Cred că este foarte important să vorbim despre cum va cum vor fi puse bazele acestui mecanism, iar după aceea voi sprijini acele amendamente care vor duce la discuții extinse în acest sens. Țin să îi mulțumesc încă o dată domnului raportor pentru abordarea foarte constructivă și cred că vom găsi sprijin pentru amendamentele propuse astăzi. Mulțumim! Chiedo scuză pentru foarte raffreddore che ho. Forse questo... Domnul Lugias din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Observăm că există acum un curent anti-european. Însă, cu toate acestea, voi încerca să fiu succint. S-a ajuns la un număr de amendamente de compromis, nu voi intra în prea multe detalii, pentru că s-a ajuns la un consens asupra lor. există și alte amendamente cu care grupul meu politic nu este de acord pentru că vorbim de anumite modificări de anumite lucruri cum ar fi condiționalitatea ex ante, condiționalitatea ex post și așa mai departe. În Comisia TRAN am discutat deja despre multe dintre aceste aspecte și cred că le-am și depășit deja. Acest lucru îl știu colegii care fac parte și din Comisia Regii, însă acum aș dori să fac referire la o parte din amendamentele de compromis. Există anumite întrebări la care, așa cum a spus și domnul Groș, încă nu avem un răspuns și la care trebuie să ne mai gândim. În primul rând, în ceea ce privește dispoziții generale legate de facilitatea Connecting Europe. Mă gândesc aici la cele 10 miliarde de euro din fondul de coeziune care urmează să fie transferate. Apoi mai există și amendamente, cum ar fi cel amendamentul 135, unde se spune că o anumită contribuție a statelor membre va fi retrasă. Noi suntem împotriva acestui fapt și suntem și împotriva amendamentul de compromis care are de-a face cu transferul anumitor sume Eu cred că Comisia ar trebui să ia aici o decizie în ceea ce privește proiectele care vor fi alese. Vorbim aici de interesul general al Uniunii Europene și nu despre interesele statelor membre în parte, care, bineînțeles, încearcă să își urmeze propriile interese. Mai există și alte chestiuni despre care am putea discuta. Însă nu voi face acest lucru acum și vreau să spun doar că vom vota împotriva amendamentului care amendamentului care prevede prevede o altfel de procedură. Domnul Zele are cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc lui Michael pentru uh, efortul de a obține un compromis. Cred că punctele pe care suntem de acord sunt mai multe totuși decât uh, Uh, cele pe care nu sunt de acord, grupul ECR va susține abordarea din compromisurile uh, J și I uh, privind rețele de transport. În ce privește facilitatea Connecting Europe, CEF, și prevederile comune de aici ir, ir zinām problēma tas, ka vairākām kohēzijas fonda valstīm šis jaunais slieksnis, kas gan ar citu metodoloģiju. Apoi, la mai este o problemă cu acest nou prag pentru anumite state membre noi. Mă refer la cele 2,5% din PIB. Acest lucru duce la o neclaritate politică. Și bineînțeles că statele membre își doresc să aibă și aceste 10 miliarde în bugetele naționale. În iarnă, comisarul Calas ne-a prezentat această facilitate Connecting Europe și atunci ne-a explicat următoarele. Comisia vede aceste 10 miliarde ca pe o adăugire că acestea nu trebuie, de acestea nu trebuie să se țină cont atunci când se vorbește de atingerea pragului. Când se pun în aplicare aceste proiecte legate de coridoare și un stat membru ajunge la pragul de sus, acest lucru nu înseamnă că acesta nu va mai primi pe viitor finanțare. Aș mai dori să spun că aceste 10 miliarde din facilitatea Connecting Europe, mie îmi place această abordare a Comisiei. Este un fel de plafonare pentru statele membre. Atunci când un stat membru nu își folosește toate posibilitățile, toate mijloace finan- mijloacele financiare, atunci alte state membre pot să primească acești bani nefolosiți și să îi folosească. Și m-aș bucura dacă comisia noastră ar putea sprijini măcar o parte din raport. Domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Aș interveni doar pentru partea de care m-am ocupat, și anume fondurile de coeziune. Mai întâi pentru a-i mulțumi lui Michael pentru capacitatea sa de dialog. Cred că am fost de acord pe multe puncte și inclusiv uh, privind uh, preocupările pe care le avem noi cu toții. În fine, nu ne-am pus de acord asupra unui subiect și anume condiționalitatea privind proiectele rutiere în cadrul fondurilor de coeziune, dar asta e tot timpul o problemă pentru că se preferă în această comisie proiecte care au o valoare de mediu adăugată și nu e cazul uh, autostrăzilor și, pe de altă parte, statele membre tind să, tind să susțină autostrăzile. Sigur, uh, rezervăm 10 miliarde de euro proiectelor din cadrul facilității Connecting Euro, care sunt absolut extra rutiere. Dacă mai punem o condiționalitate și pe proiectele rutiere în cadrul fondurilor de coeziune, asta va fi cam mult și o să avem discuții mai complicate cu o serie de state privind subiectele care nu sunt uh, urmărite de raportor privind excluderea fondurilor transfrontaliere sau uh, condiționalitatea în ce privește uh, rutiera uh, Pentru restul suntem aproape de acord pe tot ce trebuie. Mulțumesc, domnul Marinescu. Doar pentru Fondul de Dezvoltare Regională, unde am fost shadow, a fost o colaborare cu domnul, bună cu domnul Kramer, chiar dacă, așa cum spunea Matiu, are o latură foarte ecologică și uh, e destul de dificil să ajungi la, la un compromis, dar am ajuns la câteva compromisuri eh, importante. S-a accentuat latura de transport și de, de eh, turism. Eh, a acceptat domnul Kramer să rămână un capitol dedicat transportului. Cred că, așa cum arată acum raportul, bineînțeles cu rezultatul votului, va fi un raport care să fie înluat uh, în seamă de către Comisia de Dezvoltare Regională. Sper ca să existe câteva menționări uh, elaborate de noi în raportul final al uh, regulamentului. Mulțumesc. Thank you, Mrs. Mulțumesc, doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc domnului Kramer pentru efortul de a ajunge la un compromis. E adevărat, eu am făcut uh, câteva amendamente care am văzut pe lista de vot uh, sunt considerate ca fiind în afara scopului Comisiei de Transport. Ele se referă atât la uh, lista de orașe care trebuie să fie definită de către Comisie, dar și la termenele în care Comisia trebuie să vină cu sau să adopte anumite documente. Toate aceste amendamente voi discuta și cu colegii noștri, raportori din umbră. Vom încerca să vedem dacă le putem redepune și pe care dintre ele la Comisia de Dezvoltare Regională, întrucât consider că aceste termene pe care Comisia ar trebui să le respecte ar trebui să fie cât mai scurte, astfel încât statele membre și cei interesați să cunoască toate criteriile care se vor aplica, toate regulile care se vor aplica uh, după, deci pentru aceste regulamente uh, de foarte curând. Deci uh, de aceea am încercat să pun niște termene pentru comisie, astfel încât comisia să vină cu toate aceste documente cât mai repede și ele să fie disponibile celor interesați. În ceea ce privește Connecting uh, Europe uh, am solicitat uh, să fie alocarea națională. Susțin ideea alocării unor, unei sume importante pentru infrastructura de transport din fondul de coeziune, dar trebuie găsită formula potrivită astfel încât statele aflate sub criteriul de convergență să nu piardă din fondurile la care au dreptul. M-aș opri aici, domnule președinte, și mulțumesc. Thank you very much. From... Mulțumesc foarte mult din partea Comisiei, doamna Manens. de la Digi Regio. Mulțumesc foarte mult. Din partea Comisiei, noi salutăm uh, proiectul de aviz, proiectele de aviz și uh, activitatea cuprinzătoare uh, care a fost desfășurată în special de raportor. Luăm notă de amendamentele propuse și am vrea să facem câteva comentarii pe unele dintre ele. Mai întâi, în ce privește uh, regulamentul privind uh, prevederile comune? Uh, susținem, salutăm susținerea unei abordări orientate spre rezultate și spre indicatori de performanță și de asemenea luăm notă de faptul că există multe ajustări tehnice în ce privește procentajele, ratele forfetare și așa mai departe și aici va trebui să avem unele discuții suplimentare. În ce privește dezvoltarea sustenabilă, considerăm că multe dintre aceste elemente legate de dezvoltarea sustenabilă uh, sunt deja luate în considerare, mai ales prin articolul 8 din regulamentul uh, privind uh, prevederile comune și în aplicarea sa din articolele 87 și 114. Totuși, Comisia este dornică și e dispusă să examineze suplimentar aceste chestiuni. De asemenea, avem unele uh, îngrijorări când tinde să existe o problemă orizontală generală legată de termenele limite, mai ales pentru actele delegate. Pentru că este important să avem la comisie suficient timp pentru consultări interne și stabilirea procedurilor interne în multe cazuri. De aceea ne preocupă unele dintre termenele limite foarte scurte care sunt propuse în unele amendamente. Și în ce privește uh, uh regulamentul ERDF în special, am luat notă de faptul că s-au introdus foarte multe detalii în ce privește prioritățile de investiții, atât în regulamentul ERDF cât și în regulamentul privind fondul de coeziune. Și noi credem că dacă se adaugă foarte multe, prea multe detalii uh, priorităților de investiții, ar duce la probleme de interpretare. Uh, și noi credem că aceste priorități de investiție ar trebui să fie mai degrabă niște obiective largi și nu niște lungi liste de acțiuni. De asemenea, am luat notă de propunerea de a transfera tot, toată partea de transport de la obiectivul tematic 7 la obiectivul tematic 4 și asta iarăși ne preocupă pentru că noi credem că Asta ar putea uh, devia uh, resurse de la eficiența energetică și energiile uh, regenerabile, care sunt de asemenea importante. Am luat notă de asemenea de includerea turismului și credem că ar fi bine, ar fi mai bine să nu menționăm sectoare specifice și turismul este un sector specific uh, care poate fi acoperit uh, de multe obiective tematice. Prin urmare, credem că nu ar trebui să fie menționat ca atare în regulament. În ce privește indicatorii comuni, salutăm foarte mult propunerile legate de modul de îmbunătățire a acestora și suntem deschiși unei discuții pe această temă. Apoi, câteva comentarii privind regulamentul uh, Fondului de Coeziune. Am luat notă de includerea uh, locuințelor sociale la unul dintre, prin intermediul uneia dintre amendamente. Această chestiune este deja abordată prin ERDF și noi credem că nu este posibil să se facă acest lucru în cadrul fondului de coeziune. În ce privește problema turismului și a fondului de coeziune, am vrea să subliniem faptul că tratatul nu dă un rol turismului în cadrul fondului de coeziune. Cred că acestea au fost comentariile noastre privind uh, unele amendamente, deci mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, Michael, mai ceva de adăugat? Eh, da, în primul rând mulțumesc pentru discuții, pentru cuvintele frumoase legate de munca mea. Noi verzii nu suntem așa obișnuiți cu așa ceva, dar dacă depunem toate eforturile, atunci și cu roșii, cu negri ajungem la un compromis și putem să ne bucurăm. Bine, și tu poți să te bucuri. Cu cele 10 miliarde, sunt de acord cu poziția lui Mathieu Groș. E o poveste pe care o știm și trebuie să o discutăm în contextul TNT și Connecting Europe Facility. Însă ce vreau să subliniez? În pofida poziției comisiei, turismul nu joacă niciun rol. Turismul, pot să spun că poate să distrugă turismul. Dar noi până la urmă suntem Comisia pentru Transport și Turism, așa că și în cazul turismului trebuie să vedem unde merg mijloacele. În trecut am făcut o finanțare și am văzut că 60% din bani merg spre uh, căile rutiere și doar restul spre șine și atunci e foarte important să ne întrebăm unde merg banii, pentru că dacă merg în direcția greșită, atunci atunci obiectivele Uniunii Europene, și mă refer aici la schimbările climatice, ei bine, nu le vom atinge. Și de aceea, mai bine, haideți să mai introducem niște cuvinte, să mai introducem niște adjective, astfel încât să fie foarte clar în ce direcție ne dorim să investim, astfel încât să nu scăpăm din vedere obiectivele importante. Și am mai făcut acest lucru. Am făcut acest lucru pentru industrie și am zis că ne dorim să fie scăzute emisiile de dioxid de carbon, însă am văzut că în sectorul de transport aceste emisii au crescut. Așa că dacă nu facem nimic, putem noi să tot investim, dar până la urmă nu vom opri schimbările schimbările climatice. Um, ați vorbit despre 9.5, da, într-adevăr, transportul este un punct de sine stătător. Atât am avut de spus, mulțumesc, vă mulțumesc și pentru discuția avută și pentru colaborarea foarte bună din ultimele săptămâni. Mulțumesc! Close. Președintele, mulțumesc, votul are loc mâine. Am ajuns la finalul uh, ordinei de zi pentru astăzi. Avem o pauză de 5 minute, după care începem ședința coordonatorilor.